Chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Dragi colegi, bună ziua, vă rog frumos să luați loc. Ședința începe. Dacă nu sunt obiecții, ordinea de zi este adoptată. Aș vrea să vă spun că hotărârile reuniunii coordonatorilor care au fost adoptate pe 26 februarie v-au fost trimise, le aveți în dosare. Dacă nu sunt obiecții, acestea sunt considerate ca fiind adoptate. Doresc de asemenea să vă înștiințez că la solicitarea dumneavoastră a fost trimisă o invitație domnului Mario Centeno, președintele Eurogrupului, ca să vină în comisia noastră să aibă un schimb de vederi în ce privește bugetul zonei euro, în contextul negocierilor despre viitorul cadru financiar multianual și despre resursele proprii. Toată lumea știe că acest cadru financiar multianual este indisociabil de crearea de resurse proprii. Doresc să vă mai amintesc că Comisia de Control Bugetar a invitat pe membrii comisiei noastre să asiste la prezentarea unui raport special al Curții de Conturi Europene numit Fondul, Fondul European pentru Investiții Strategice se impun măsuri pentru ca acesta să fie un adevărat succes. Prezentarea va avea loc luni pe 11 martie la Strasburg, începând cu orele 19.45 în sala Lău L- N13. Ați primit uh, și procesul verbal al uh, reuniunii de pe 7 februarie. Dacă nu sunt obiecții, acest proces verbal este de asemenea considerat adoptat. Trecem acum la următorul punct de ordinea de zi. Voi da cuvântul colegului nostru, Vladimir Maca, care ne va prezenta proiectul său de raport, estimarea bugetului Parlamentului European pentru anul 2020. Domnule raportor, aveți cuvântul. Ďakujem pekne, pán predseda. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Celý rozpočet uh, eh, ai... Mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați cuvântul. Bugetul eh, Parlamentului eh, European și al celorlalte instituții și al Comisiei reprezintă, deci depind de Brexit, deci de încheierea acordului privind retragerea Regatului Unit. Mai avem și uh, declarația politică din 25 noiembrie 2018, conform căreia uh, Regatul Unit va trebui să contribuie în continuare până în 2020 la bugetul Uniunii Europene. Dacă însă Brexitul nu va avea loc, atunci toate Uh, fondurile, deci uh, bugetul Uniunii Europene va trebui să fie adaptat în consecință. Aș dori să uh, vă reamintesc tot ce am făcut în ultimii doi ani. Știți că în, continu- în curând vor avea loc alegerile europene și la Bruxelles am Uh, lansat uh, Parlamentarul European și uh, foarte mulți colegi au propus să acordăm fonduri statele membre pentru a fonda um, așa numitele Europa Experience Center, deci un fel de <clears throat> prelungire ale europarlamentariului. E vorba de niște <clears throat> centre mobile Motivul fiind faptul că nu toți cetățenii pot să vină la Bruxelles și avem nevoie de aceste uh, dispozitive mobile care să se poată deplasa, să meargă în orașe, în uh, orășele, la țară și în școli, astfel încât Europa să se apropie uh, mai mult de cetățeni, astfel încât să explicăm cetățenilor cum funcționează uh, Parlamentul European, cum funcționează Uniunea Europeană și credem că ar fi o evoluție pozitivă pentru că am avea uh, rezultate pozitive și efecte pozitive și asupra alegerilor europene. Și deci, având în vedere uh, alegerile europene, propun și eu uh, înființarea unor astfel de centre mobile în uh, statele membre ale Uniunii Europene. Acum aș dori să trec uh, rând pe rând capitolele. Aș dori să mă refer în primul rând la politica imobiliară. Aici uh, am dorit să avem o <clears throat> procedură transparentă în ce privește politica imobiliară, clădirile, și avem nevoie și de uh, decizii care să fie luate la timp. Uh, la finele anului va trebui să luăm uh, o decizie în legătură cu clădirea PHS. Vom vedea care va fi decizia respectivă. Nu știm încă care va fi uh, decizia, dar în orice caz, indiferent de ea, este foarte important ca um, serviciile noastre să părăsească această uh, clădire și să găsim o altă clădire. În acest sens avem nevoie de fonduri suplimentare, bineînțeles. Săptămâna, săptămâna trecută, cei cinci directori generali uh, au fost la Parlament și doamna Linus ne-a explicat cum stă situația cu cheltuielile. În raportul secretarului general am avut câteva propuneri privind cifrele și eu consider că e datoria noastră să verificăm uh, uh, cu mare atenție toate aceste propuneri și să încercăm să găsim uh, soluția cea mai bună, astfel încât Uh, să uh, folosim uh, banii în mod cât mai chipzuit cu putință. La următoarea ședință cu raportorii alternativi vom încerca dacă există economii posibile. Aș dori să vă prezint acum domeniile în care cred că avem potențial de economii. Deci primul domeniu îl reprezintă politica imobiliară, că este vorba despre renovarea clădirilor sau despre uh, noi clădiri și așa mai departe, mobilare și așa mai departe. Știți că în mod uh, obișnuit avem uh, la politica imobiliară surplus bugetar și deci am putea să economisim câteva milioane de euro. În ce privește mobilele, doamna Linus a spus săptămâna trecută că și în acest domeniu am putea să facem câteva economii, ceea ce bineînțeles că susțin. Mai, se mai pot face economii Uh, la serviciul cu șoferii, de exemplu, și și uh, la cheltuielile de deplasare ale deputaților am putea face economii. Știți că la serviciul de șoferi, uh, prin, contract, prin, prin contactele temporare, se pot face economii. Mai există de asemenea și uh, domeniul tehnic, să spunem, în care am putea să facem economii. Și apoi, în legătură cu personalul și asistenții parlamentari, în fiecare perioadă electorală avem uh, o propunere financiară, deci propuneri de fonduri care nu sunt uh, epuizate. Și deci, iată, de fiecare dată putem face economii. Bineînțeles că este foarte important ca instituțiile să coopereze uh, pentru a obține economii. Directorii generali ne-au raportat săptămâna trecută că s-au făcut economii, dar și uh, domnul Viland uh, a confirmat la birou faptul că uh, am avea uh, posibilitatea să găsim uh, rezerve suplimentare și deci aș dori să rog uh, pe domnul secretar general să uh, exploreze noi piste și să găsească uh, noi rezerve în uh, cooperarea cu celelalte instituții. Apoi cheltuielile externe legate de uh, Uh, traduceri, organizarea conferințelor, uh, costurile de reprezentat, reprezentare, uh, energia și așa mai departe. Și aici am putea să facem economii. Avem apoi cele trei sedii cu ocazia deplasărilor, am putea să scădem costurile, unele călătorii, de exemplu, ar putea fi evitate prin videoconferințe. În ceea ce privește securitatea, în 2020 vor avea loc uh, uh, investiții majore. Ultimile plăți în acest domeniu au fost făcute deja în 2016 uh, și bineînțeles că trebuie să continuăm. Avem proiectul BIPEX pentru sisteme tehnologice moderne și integrate pentru Parlamentul European și trebuie să studiem, să înțelegem foarte bine felul în care funcționează aceste sisteme pentru a vedea care sunt uh, cheltuielile necesare. Pentru că am spus uh, că s-au făcut investiții în securitatea clădirilor începând cu 2016 acest și aș dori să rog uh, administrația să ne pregătească un rezumat, un bilanț al tuturor cheltuielilor efectuate în acest domeniu. Am avea nevoie și de alte informații suplimentare care vizează serviciile pentru uh, deputați. De exemplu, uh, folosirea informațiilor, uh, uh, învățare uh, prin internet și așa mai departe. Aș dori să fim informați, deci să știm cât, cât s-a investit în acest domeniu. Mulți colegi știu că Există asistenți parlamentari care au lucrat uh, între două uh, perioade, deci care lucrează de 10 ani, însă le lipsesc uh, doar câteva zile pentru a obține cei 10 ani pentru a beneficia de pensie. Și deci s-ar putea confrunta cu o situație în care să nu beneficieze de pensie. Deci trebuie să punem capăt acestei situații. Există asistenți parlamentari care vor continua să lucreze la Parlament uh, după aceste alegeri. Unii însă vor părăsi Parlamentul fără să fi adunat uh, cei 10 ani și uh, fără a beneficia de pensie după aceea. În 10 decembrie 2018 a existat o reuniune a biroului pe subiectul Mm, practicanți, mm, stagiarilor și aș dori și aici uh, să uh, facem un rezumat. Uh, trebuie să ne asigurăm că noile reguli vor intra în vigoare începând cu 2 iulie 2019, astfel încât stagiarii să beneficieze de mm, suficienție bani Uh, pentru a uh, suporta uh, costurile de trai, de exemplu, atunci când lucrează pentru un europarlamentar. Mai există și alte domenii în care banii nu au fost folosiți în mod eficient. De exemplu, explicațiile de vot, explicațiile orale. Interpreții Uh, sunt uh, obligați uh, să lucreze doar pentru a traduce aceste, a interpreta aceste explicații orale de vot, doar pentru ca deputatul să meargă în circunscripție și să explice cum a votat. Aș dori să primim o analiză foarte clară, cifrată, să vedem cât ne-au costat aceste explicații orale de vot. Și aș dori să îi rog pe colegi Uh, să se gândească puțin, pentru că se pot folosi și alte modalități. De exemplu, să-și explice în, în scris uh, voturile. Deci știți că nu suntem obligați uh, să explicăm oral cum am votat. Mai există și un alt domeniu al pensiilor suplimentare. În 2021 poate că acest fond va fi deja gol, deci fără fonduri și deci îi rog pe auditorii europeni să verifice acest fond și bineînțeles că m-aș bucura dacă am avea și un raport în acest sens. Un alt, aspectul, un alt aspect important, cooperarea între instituții trebuie să funcționeze fără obstacole și aici uh, e loc de mai bine. Există lacune, de exemplu, în domeniul securității, uh, serviciile pentru șo- de șoferi uh, interpretarea și traducerea, de exemplu, domnul Viland a spus că am putea avea un serviciu comun pentru securitatea tuturor uh, instituții. Ar trebui să vedem cum am putea să organizăm un astfel de serviciu comun pentru că am putea face multe economii. Aș dori să îl rog pe domnul secretar general să uh, sprijine uh, cooperarea între instituții și să uh, stimuleze sinergii în acest domeniu. Am fost raportor uh, și în mandatul trecut și am uh, constatat că am putut face economii uh, la serviciile de interpretare, 11 milioane de euro. Instituțiile și-au epuizat capacitățile și nu au încercat să încurajeze și celelalte instituții să facă economii. Noi am făcut această solicitare și am reușit să facem foarte multe economii Uh, printr-un uh, pachet uh, comun care ar trebui să fie valabil pentru toate instituțiile. Un alt aspect, ieri s-a întâlnit Comisia pentru combaterea hărțuirii sexuale și am constatat că am obținut progrese, dar există în continuare cazuri foarte complicate pe rol, de exemplu, timp de patru ani de zile o persoană a fost uh, hărțuită, a fost uh, intimidată, ceea ce poate distruge uh, literalmente o ființă umană și mm, ar trebui să acționăm chiar de la început, deci să observăm situația chiar de la începutul faptelor și deci am numit anul trecut șase persoane, însă după alegeri vom avea Uh, noi uh, colegi, uh, noi eurodeputați, noi asistenți și stagiari și trebuie să știm chiar de la început dacă există probleme. Persoanele respective ar putea să se adreseze acestor responsabili și să ajungă la mediator pentru a aborda problema cât mai repede cu putință pentru ca lucrurile să nu treneze și să se agraveze. Și bineînțeles că e nevoie și de mijloace financiare. Deci uh, trebuie să tratăm uh, cât mai uh, profesionist acest subiect. Mai menționez un domeniu în raportul meu, pe care deja l-am menționat. Avem nevoie de mai multe videoconferințe pentru a reduce călătoriile. Este, bun pentru, este bine pentru mediul înconjurător, însă bineînțeles că am putea să reducem și cheltuielile de deplasări, pentru că avem trei sedii ale Parlamentului European. Poate colegii își amintesc că am vrut să simplificăm procedura uh, bugetară, am uh, un document pe care le-am uh, l-am pregătit pentru simplificarea bugetului și uh, voi anexa la raportul meu acest document. Deci după acest uh, mandat uh, aș dori să solicit înființarea unui nou uh, grupul de lucru care să continue activitatea noastră, astfel încât să mm, căutăm noi piste de economii uh, Uh, legate de organizarea conferințelor, serviciile de interpretare și așa mai departe. Doar după vară vom putea să abordăm uh, o altă pistă. E vorba de uh, documentele pentru procedura internă. Aceste documente uh, le punem uh, sau le-am conceput pentru următorul uh, Parlament European care va fi ales pentru ca ei să continue activitatea noastră. Putem face foarte multe economii în domeniul traducerilor, multe traduceri ar putea să fie evitate, la fel ca și multe, multe ședințe. Iată, pe scurt, ce aveam de spus, domnule președinte, aștept cu nerăbdare dezbaterea noastră și sunt ferm convins că vom putea obține un, uh, parlament, un buget bun pentru Parlamentul European. Mulțumesc. Merci, monsieur le rapporteur. Merci pour... Euh, Vă mulțumesc, domnule raportor. Vă mulțumesc pentru acest mesaj uh, încurajator. D'économie possible. Mulțumim, domnule raportor, ne-ați prezentat foarte multe piste de economii posibile și n-am nicio îndoială. Parlamentul European se va baza pe munca dumneavoastră exemplară în acest domeniu bugetar. Aș dori să dau cuvântul raportorilor din umbră prezenți. Nu știu dacă domnul Rubich i-a transmis contribuția domnului Fernandez? Nu, se pare că nu, domnul Călmel atunci. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc uh, domnului raportor uh, Manca. Raportul său a fost foarte detaliat, uh, foarte amănunțit, cuprinzător și a abordat subiectele cele mai importante. Până la urmă, e foarte greu ce trebuie să facem noi, Uh, quadratura cercului, eu sunt convins că putem face economii financiare, uh, mai ales dacă ne axăm pe uh, chestiunile cele mai importante la Parlamentul European. Am impresia că nu întotdeauna sunt necesare unele ședințe, în orice caz, nu cu toată dotarea sau echipamentul necesar. De exemplu, dacă noi Uh, ne-am uh, exprimat la timp dacă suntem prezenți sau nu, la timp, subliniez, atunci uh, am putea să facem economii la serviciile de interpretare pentru că știm cu toții că avem de-a, face, de face cu ședințe la care sunt interpreție pentru limbi care nu sunt folosite în ziua respectivă. Și deci lansez un apel colegilor am putea obține foarte multe dacă uh, am uh, informat la timp. De asemenea, în ce privește imprimarea documentelor. Uh, foarte multe documente imprimate ajung la coșul de gunoi și și în acest domeniu cred că dacă am folosit mai mult documentele electronic, uh, atunci am putea face foarte multe economii. Apoi, în rest, Mm, eu trebuie să spun că nu cred că la Parlamentul European uh, să fim chiar uh, cei mai economi, avem uh, foarte mulți uh, vizitatori, mii de vizitatori pe an și uh, un uh, deputat ar trebui să se asigure că este, are la dispoziție suficientă personal pentru a-i primi pe vizitatori, de exemplu, și unul dintre subiectele cele mai importante pentru mine reprezintă și securitatea, securitatea cibernetică, de exemplu. Ar fi într-adevăr o uh, tragedie dacă nu suntem uh, pregătiți pentru a face față unui atac cibernetic și de aceea pentru că asta nu cred că ar fi un uh, semnal pozitiv uh, pentru Uniunea Europeană, deci uh, cred că aici nu ar trebui să facem economii. Deci posibilitățile de economii sunt limitate. E foarte important să transmitem semnale pozitive pe cât se poate. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Iatenmachi l-a rugat pe domnul Depre să vorbească în numele său. Efectiv, monsieur Într-adevăr, domnule președinte, și profit de această ocazie ca să vă cer scuze în numele dumneai pentru că avea alte obligații pe ziua de astăzi. Vreau să încep prin a-l felicita pe colegul Manca pentru faptul că ne-a prezentat într-un răstim scurt uh, un uh, proiect de raport atât de aprofundat și doamna Iatenmach este de acord cu multe dintre punctele prezentate, aș vrea să insist asupra unora dintre ele, mai ales proiectul de text. În ceea ce privește reducerile bugetare, domnul Moanca spune la un moment dat că ar trebui să uh, mai facem economii și reacționează la propunerile secretarului general. Grupul meu consideră că uh, suma totală a acestor economii ar trebui să fie uh, cuantificată. Propunem, de pildă, ca suma globală, valoarea globală a bugetului pentru anul 2020 să nu crească mai mult decât procentul cu care a crescut bugetul din 2019 față de 2018, pentru că valoarea totală propusă acum nouă ni se pare excesivă dacă vrem ca în 2020 să avem o rată de creștere a bugetului care să nu depășească rata de creștere a bugetului din 2019, atunci trebuie să facem între 20 și 23 de milioane de euro de uh, economii. Deci suntem de acord cu principiul general, dar să spunem clar despre ce cuantumuri este vorba Am auzit uh, că domnul Manca a pledat cu multă convingere și cu multe argumente pentru crearea acestor centre experiență europeană. Grupul meu nu este chiar atât de entuziast și aș vrea să vă explic din ce cauză. Nu știm să existe vreun parlament într-un stat federal care să aibă centre de experiență în diferitele state care fac parte din statul federal. Intervenție din sală fără microfon. Explic poziția noastră. Eu nu am auzit să existe și mi se pare că este destul de ciudat atunci când un parlament simte nevoia să aibă asemenea centre noi știind că suntem un parlament care reprezintă toți cetățenii europeni, dacă toate instituțiile s-ar reuni și Consiliul și Comisia și Parlamentul ca să uh, definească ce este Uniunea Europeană, ce progrese s-au realizat, am putea mm, discuta, dar ca Parlamentul să aibă asemenea uh, filiale, centre de expoziție în toate țările, mi se pare ciudat și, sincer, nu cred că membrii grupului nostru sunt chiar atât de entuziaști față de acest proiect. Am aflat, așa cum s-a spus în raportul secretarului general, că exista o serie de uh, posturi create în mai multe țări, la Jakarta și în alte două locuri și chiar este prevăzut ca responsabilul actual de la Washington să devină șeful uh, Uh, misiunii de la Jakarta. Dar cum se justifică? Ce dezbatere a dus la luarea acestei decizii și din ce motive? Nu avem o obiecție de fond, dar avem deja ambasadele uh, statelor membre UE, avem serviciul de relații externe, care de asemenea este un serviciu diplomatic și noi, Parlamentul, ne vom crea propriile noastre birouri care ce să facă? Mi se pare, sincer, ciudat, la un moment dat ar trebui să ne întrebăm cât de pertinente sunt aceste alegeri. De ce Uniunea Europeană să fie reprezentată de trei sau patru organizații sau uh, entități diferite într-un anumit stat? Mie chiar mi-e greu să înțeleg, uh, chiar la nivel conceptual, deși sunt un federalist european convins. Trebuie de asemenea să vă vorbesc despre propunerile noastre de economii, de sectoare în care se pot face economii, pregătirea listelor de vot, printre altele. Este necesar să amintim în cadrul raportului privind bugetul Parlamentului că, la un moment dat, trebuie să facem ordine. Domnul Manca a vorbit despre finanțarea clădirilor și uh, la un moment dat ar trebui să stabilim clar acea, care este politica imobiliară, pentru că posturile bugetare sunt supraevaluate, supraevaluate, într-o proporție în care ne permitem să uh, plătim uh, chiriile sau construirea de noi clădiri. Pentru mine această uh, practică este insuportabilă și la un moment dat ar trebui să uh, o lămurim. Vom discuta cu domnul raportor pe toate aceste aspecte ca să încercăm să găsim un compromis. Aș dori de asemenea să-l felicit din două motive. Mi se pare că problematica privind uh, pensiile chiar atunci când uh, unor oameni le lisește o lună sau două uh, luni, asistenții parlamentari își pierd dreptul la pensie. Este un adevărat scandal din cauza că le lipsesc uh, o lună sau două luni după 10 ani de contract. În ce societate, în ce regim de securitate socială vă puteți închipui că așa ceva ar fi autorizat? Este o infracțiune, ceva absolut insuportabil. Trebuie să amintim cu tărie acest lucru. Ultimul aspect – pe care doresc să-l menționez și mulțumesc domnului Manca pentru faptul că a inclus în raport fondul voluntar de pensii. Este o problemă delicată pentru unii colegi. Eu eram aici înaintea multora dintre dumneavoastră și am contribuit la acest fond. Un fond care a fost creat de Parlament. Parlamentul a luat această hotărâre să creeze acest fond și care a spus tuturor membrilor, veți putea beneficia de acest fond în eventualitatea în care doriți să um, contribuiți pe bază lunară și în plus această contribuție va fi completată cu o contribuție din partea Parlamentului European. Uh, raportul fiind o treime cotizația membrului, două treimi cotizația Parlamentului. Acum, când s-a modificat statutul membrilor, s-a prevăzut în mod expres că drepturile uh, câștigate în acest fond vor fi menținute ca atare și fără nicio limită. Nu vreau să considerăm că ar fi uh, un fond de care profită doar unii dintre ei. A fost proiectul Parlamentului la inițiativa biroului, uh, făcând parte integrantă din buget, buget votat de toți membrii. Deci trebuie să ne respectăm angajamentele luate în trecut. Cam atât am avut de spus, domnule președinte, confirmând colegului Manca că stăm la dispoziția dumnealui ca să discutăm și să găsim cele mai bune soluții de compromis. Vă mulțumesc, domnule Depre. Dau acum cuvântul domnului G, din partea grupului GUE. Dar nu dorește să ia cuvântul? Poate că domnul Tarant poate să ia cuvântul în numele verzilor? Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc și în numele grupului GUE, dacă nu aveți nimic împotrivă. Eu o reprezint pe Helba Trupel, care este raportarea noastră din umbră, și ne-a rugat să vă împărtășesc următoarele observații. Încep cu mulțumiri adresate domnului Manca pentru acest proiect de raport excelent care întâlnește sprijinul verzilor printre elementele suplimentare care ar trebui să apară în amendamentele pe care le vom trimite, veți găsi următoarele. Ă, această abordare a, um, noi politici privind ă, um, birourile, ceea ce ține de crearea postului la Jakarta, câteva elemente de ecologizare a transporturilor, rolul Direcției Generale Comunicare în ceea ce privește comunicarea acordurile preliminare, ca de exemplu în cazul directivei privind drepturile de autor și, bineînțeles, transparența, ce ține de transparență. Nu are rost să mai adaug că suntem de acord cu raportorul atunci când spune că mai e loc de uh, modificări bugetare și de obținerea de economii. În sfârșit, în numele meu propriu, aș vrea să adaug următoarele. Sunt de acord cu domnul Depre apropo de reprezentarea în diferitele regiuni uh, a Parlamentului de către aceste entități, lucru care nu există în uh, statele federale, este o problemă majoră. Poate că ar trebui să fim mai atenți cu această linie bugetară. În plus, nu știu dacă îndrăznesc să spun, eu nu sunt de acord cu domnul Depre în ceea ce privește fondul de pensii. Ați spus că a fost creat de Parlament și aveți dreptate. Majoritatea Parlamentului a votat pentru crearea acestui fond voluntar de pensii, dar pe de altă parte știm cu toții că nu a fost uh, creat într-un climat de onestitate. N-a fost cea mai bună propunere cea pentru votată de Parlament și includea acest risc inerent al unui fond privat de pensii. Nu era propriu zis fondul Parlamentului. Când am avut de discutat despre acest fond în urmă cu câteva luni, m-am gândit că membrii care au contribuit la acest fond să aibă dreptul să le fie rambursați acești bani dar restul reprezintă riscul pe care ți-l asumi atunci când ai de-a face cu fondurile private din Luxemburg. Și indiferent în ce direcție o vom lua, cu toții vom ieși la pensie într-o bună zi. Poate că atunci când voi fi mai aproape de pensie, punctul meu de vedere se va modifica. Mulțumesc acum da cuvântul colegilor care doresc să intervină. Doamna Gardia Barubial, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe domnul Manca pentru această propunere care, vedeți, deja întrunește practic consensul altor grupe, inclusiv grupul meu, pot să fiu de acord cu ce am dezbătut. Știm care este mandatul și sper să fie ușor să ajungem la o înțelegere și cu celelalte grupuri politice. Sunt de acord cu domnul Depre atunci când spune că trebuie să fim mai concreți în acest proiect de raport apropo de cuantumul cu care vrem să reducem bugetul Parlamentului și unde se fac aceste reduceri. Eu uh, știu că va fi obiectul negocierilor între grupurile parlamentare, dar, așa cum am spus și în ceilalți ani, cerem ca reduceri, uh, ca um, creșterea bugetului să respecte și um, nivelul inflației și cuantumul creșterii de la un an la altul să nu depășească rata creșterii în anul precedent cu excepția cazului în care există circunstanțe extraordinare care justifică uh, um, creșterea bugetară. În ceea ce privește această chestiune în franceză de ramasaj, a fost o, o chestiune spinoasă. Eu cred că această tehnică bugetară este una bună. Cu alte cuvinte, atunci când banii care nu au fost folosiți pe un an bugetar să poată să fie transferați în bugetul din anul următor Uh, și să fie folosiți pentru a face niște plăți anticipate. Dar ce nu-mi place este atunci când se suprabugetizează anumite linii bugetare, astfel încât să rămână o rezervă care apoi automat să fie transferată în anul de după. Una este să-ți rămână bani în plus față de ce ai prevăzut și să poți să îi recuperezi și alta este ca din start să um, um, ai linii bugetare cu un buget uh, exagerat de mare. Așa cum a spus domnul Depre, trebuie să ne gândim și la ce se întâmplă cu asistenții parlamentari. Nu este normal că atunci când ei au îndeplinit această condiție că au lucrat timp de două mandate, și din cauza unei probleme administrative, pentru că, să spunem, că în 2014 alegerile au avut loc cu o lună mai devreme și că din această cauză le lipsește o lună și atunci nu au dreptul la prestațiile de pensii, nu este normal, trebuie să găsim o soluție. Nu cred că atât de mulți asistenți sunt uh, în această situație, dar trebuie să găsim o, situație, o soluție pentru ei și, așa cum spunea domnul Manca, să nu-i uităm. În ce privește rambursările pe care le primesc asistenții noștri când merg în misiuni, noi credem că nivelul acestor rambursări trebuie să fie la fel ca și pentru alți funcționari din Parlamentul European, pentru că cheltuielile funcționarilor sunt la fel ca și pentru asistenți. S-a făcut o mică ajustare, însă nu s-a ajuns la același nivel. Deci eu spun că nu trebuie să ne mulțumim cu actualizare, cu ajustarea rambursărilor, ci să existe același nivel de rambursare pentru asistenți și pentru uh, deputați, mai ales atunci când va începe noul mandat al Parlamentului European. Și atunci uh, toată lumea să știe care sunt costurile și exact uh, ce sume trebuie să fie rambursate. Eu înțeleg că până acum nu s-a putut ca să nu se schimbe regulile jocului la mijlocul mandatului, dar a, această aliniere a nivelului rambursărilor costurilor uh, în, în timpul misiunilor să intre în, uh, în vigoare la începutul uh, mandatului noului Parlament. De asemenea, avem nevoie de mijloacele necesare Uh, pentru a permite persoanelor care au avut de suferit uh, abuzuri să poată să le denunțe. Domnul Manca a spus uh, adevărul, nu avem deocamdată personel suficient și nici suficient de bine pregătit ca să facă față acestor cazuri de abuz. Deși situația s-a îmbunătățit, trebuie să recunosc. În sfârșit, explicarea voturilor, domnul Manca ar dori să le modifice. Eu aș fi și mai radicală eu cred că trebuie să renunțăm la ele. Cred că are dreptate când afirmă că mm, deputații au suficiente mm, căi de comunicare. Pot să explice prin alte mijloace de ce au votat cum au votat. Parlamentul ne pune la dispoziție servicii audiovizuale și nu numai. Și cred că s-ar face niște economii uh, importante dacă nu avem această oră sau oră și jumătate de explicații de vot cu toate serviciile de interpretare în toate limbile Uniunii Europene. Cred că costurile nu justifică uh, avantajele quasi personale pentru deputații care fac aceste explicații de vot. Atât am avut de spus, vă mulțumesc. Si, Eder. Mulțumesc, Eder. Acum are cuvântul Jose Manuel Fernandez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de acord cu ceea ce tocmai a fost explicat uh, de către colegi, mai ales de colegul Jurar de Pre. Aș vrea de asemenea să-i mulțumesc domnului Manca pentru eforturile depuse într-un timp atât de scurt și doresc să îl încurajez de asemenea să nu cedeze presiunilor și mesajelor din partea populiștilor. Știu că aceleași persoane, le cunoaștem cu toții, vor veni cu propuneri care nu pot fi adoptate. Și fiind în plină campanie electorală, poți să fii uh, tentat să accepti anumite lucruri care apoi vor fi greu de justificat. Ne dorim să avem un buget riguros, dar cu fonduri suficiente. Avem servicii de foarte bună calitate, dacă renunțăm la ele, nu doar democrația va avea de pierdut, dar uh, și calitatea muncii noastre legislative. Uh, Munca legislativă de foarte bună calitate nu poate fi garantată decât dacă avem toate mijloacele la dispoziție, toate resursele. Știm că este vorba despre un cost enorm, dar cetățeanul plătește. De aceea suntem de acord cu propunerea raportorului. Este evident că se pot face economii și trebuie să continuăm să economisim bani, trebuie să adaptăm nivelul de creștere al bugetului de la un an la altul. Știind că trebuie să ținem cont și de cadrul financiar multianual, procentul scade oricum în ce privește bugetul Parlamentului European față de bugetele altor instituții. Să nu uităm niciodată că în bugetul Uniunii Europene ponderea cheltuielilor de funcționare și a cheltuielilor administrative ale Parlamentului European este mai puțin de 7%. Deseori pierdem mai mult timp discutând despre aceste cheltuieli care reprezintă doar 7%, în loc să discutăm despre ceea ce reprezintă 93% din bugetul Uniunii Europene, bani care sunt indispensabili pentru a ajuta IMM-urile, pentru a garanta competitivitatea Uniunii Europene, pentru a finanța coeziunea între regiuni, coeziunea teritorială, socială, economică. De asemenea, este important ca în ceea ce privește Parlamentul, să uh, avem un comportament exemplar, să servim de model. Iar la capitolul transparență este fundamental să avem cel mai ridicat nivel de transparență. Dar dacă tot vorbeam despre nevoia de a fi foarte um, atenți cu nivelul de creștere bugetară și aici ar trebui să reducem cât mai mult cu putință cheltuielile care nu sunt necesare. Și așa cum am făcut și în trecut, să căutăm sinergiile posibile, să facem mai bine cu mai puțin, da? Cum spuneam și la început, disciplină bugetară, dar uh, mijloace suficiente pentru a garanta o muncă legislativă de calitate. Merci, merci, José. Mulțumesc, José Manuel. Următorul coleg, domnul Thank you, uh, Mr. President. I wasn't going. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voiam să spun nimic, însă Uh, mă simt uh, acum motivat să intervin, spune domnul Howard. Uh, timp de mulți ani am avut o atitudine foarte critică față de genul acesta de facilități și de fondurile puse la dispoziția membrilor Parlamentului Britanic, pentru că reprezintă totuși o structură electorală, trebuie să poată comunica cu ei. Am constatat că aici, în această instituție, există și aici o parte din acele lucruri avem un nivel de finanțare care permită, permite deputaților să își facă treaba așa cum trebuie. Cred de asemenea că E foarte important să păstrăm acest lucru. E important de asemenea să recunoaștem că există țări, există state membre care au culturi diferite și deci cerințe diferite, au un număr mai mic sau mai mare de alegători și să încerci să stabilești un cadru unic ce să fie valabil pentru toți nu e o idee chiar așa de bună. Ce mi se pare îngrijorător într-o discuție altfel logică este ideea aceasta că ar trebui să limităm mijloacele de care dispun oamenii pentru a interveni în instituție, pentru a se adresa publicului, în calitate de membri ai Parlamentului vorbesc, nu în calitate de coordonator, purtător de cuvânt, președinți de comisii, uh, cei care au poziții de conducere. Nu, vorbesc de membrii normali ai Parlamentului care trebuie să comunice cu publicul și sunt două lucruri foarte importante aici. În primul rând, ca fondurile să fie disponibile pentru toată lumea și, doi, că nu vrem ca instituția noastră să fie locul în care păstrăm lingvismul. E un cost important pe care trebuie să-l acoperim pentru a ne asigura că oamenii pot vorbi în limbile lor, să promovăm multilingvismul. astfel încât oamenii din statele membre să poată înțelege ce se discută în Parlament. De nu este absolut vital pentru acces democratic. să privim acest lucru ca uh, pe un dar al nostru, al englezilor, pentru că acum engleza e lingua franca, dar uh, cred că oamenii trebuie să pot avea acces la aceste dezbateri și informații în limba proprie și cred că e într-adevăr o problemă dacă încercăm să reducem acest lucru. Mulțumesc! Dacă nu mai vrea nimeni să intervină, dragi colegi, atras atenția asupra faptului că s-au aliniat stelele astăzi pentru că raportorul nostru este și membru al biroului. Și aș vrea să-i mulțumesc pentru că anul acesta am avut comunicări ale proiectului și am participat la prezentarea proiectului de buget în birou. Este o, un lucru nou, o noutate și cred că trebuie să ne asigurăm că de acum înainte lucrurile se vor repeta la fel în fiecare an. Faptul că sunteți membru al biroului, stimate coleg Manca, vă permite să răspundeți la anumite întrebări referitoare la reprezentarea diplomatică în lume. Sincer vă mărturisesc și aici continuu intervenția domnului Depre, cu care sunt de acord, că uh, Europa, în ceea ce privește politica externă, nu prea are egal. Există un serviciu de acțiune externă și vrem ca și Parlamentul să aibă propria reprezentare la nivel diplomatic. Cei care vor fi abordați de cetățenii europeni trebuie să poată să le explice, să justifice o astfel de cheltuială. Pentru că până la urmă vorbim despre bani publici și ideea este să știm dacă acest lucru se justifică. Domnule Manca, acestea fiind spuse, dacă vreți să răspundeți colegului nostru, vă rog. Ďakujem pekne, pán predseda, aj všetkým kolegom Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor și colegilor care au participat la această dezbatere. Le mulțumesc pentru observații, mi le-am notat pe toate și sunt convins că împreună uh, putem să uh, abordăm aspectele pentru a găsi soluții. Domnule președinte, aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră personal pentru că în trecut ați exercitat foarte multă presiune, astfel încât raportul biroului să meargă direct, uh, să ajungă direct la Comisia de Bugete. Secretarul uh, uh, general a pregătit această procedură și datorită presiunii exercitate de către dumneavoastră, domnule președinte. Deci, încă o dată, călduroase mulțumiri. Aș dori să răspund colegului Haworth. Mai mulți colegi au uh, subliniat că colegii ar trebui să aibă posibilitatea să se uh, exprime în limbile lor, dar eu mă refeream doar la explicațiile orale de vot. Aici s-ar putea face economii. Deputații pot să, volose, să vorbească în limbile lor, dar în, uh, știți că aceasta nu este o adevărată dezbatere. Se explică doar felul în care s-a votat și nu cred că e nevoie să se interpreteze acest lucru în 24 de limbi, pentru că e prea scump. Deci, Uh, deputatul respectiv pot, poate să-și explice felul în care a votat uh, pentru alegătorii săi din circumscripția sa, dar nu e nevoie de traducere. Deci, uh, cred că cu toții am putea să fim de acord cu acest principiu. Sigur, nu trebuie să uh, eliminăm interpretarea, dar uh, într-o primă fază, de exemplu, explicațiile de vot uh, ar trebui să fie pus la, puse la sfârșitul uh, plenarei Uh, poate că mulți ar abține, având în vedere că ar fi chiar la sfârșit, și după aceea, faza următoare ar fi ca toate explicațiile să fie transmise în scris. Un alt aspect uh, nesatisfăcător, există întrebări cu, solicitări, uh, cu solicitare de răspuns oral adresate comisiei, înregistrate, și foarte mulți deputați încearcă să pună cât mai multe întrebări comisiei pentru a obține cât mai multe puncte Uh, fiecare întrebare costă cam 700 de întrebări, deci asta era, uh, acesta era costul în urmă cu 2 ani, poate acum este și mai mult. Uh, și uh, am vorbit uh, cu colegii de la Comisia de Bugete și am, mulți au fost de acord că aceste întrebări adresate Comisiei nu ar trebui să figureze la statistici. Deci dacă nu ar fi statistici, statistici atunci deputații ar pune doar întrebările necesare, indispensabile și deci deputatul respectiv nu ar putea să acumuleze puncte. Colegii de la bugete au fost de acord cu această propunere dar, din păcate, nu am reușit să uh, obținem uh, suficientă majoritate la plenară. Am avut o altă reformă din 2015. Numărul întrebărilor uh, adresate comisiei au fost uh, reduse la 9.000 de uh, întrebări și astfel am făcut o economie de 6,3 milioane de euro, deci este o economie imensă. Mulți colegi s-au uh, referit uh, și mi-au pus întrebări uh, în legătură cu fondul de pensii. Sunt de acord cu domnul Depre. Ieri am vorbit, de exemplu, cu domnul Graham Watson, care deja este în pensie. Vârsta de pensionare a fost crescută la 65 de ani și domnul Watson Uh, e fără pensie pentru că îi lipseau două săptămâni pentru a avea 65 de ani. Deci nu se poate să facem aceste schimbări atât de radicale, atât de repede. Deci dacă vrem să creștem vârsta de pensionare, atunci trebuie să facem anunțul cu 5 ani înainte de adoptarea măsurii respective. Nu putem să uh, uh, venim cu anunțul doar cu două săptămâni înainte de reformă. Acești, acest deputat va pierde o mare parte din pensia sa, ceea ce mi se pare anormal normal. Deci nu ar trebui să avem un astfel de, de, de o astfel de atitudine. Iar în ce privește faimosul ramasaj, de când uh, m-am ocupat de acest uh, dosar, am încercat să folosesc uh, o astfel de abordare, astfel încât să fim informați cât mai devreme în legătură cu economiile posibile. Dacă, de exemplu, Uh, suntem informați în legătură cu uh, uh, cheltuielile necesare pentru clădiri, atunci ne putem organiza și putem, de exemplu, să plătim mai puține dobânzi. Deci trebuie să ne facem planificarea financiară astfel încât să facem cât, câte, cât mai multe economii. Pentru că dacă suntem informați de mai devreme, putem să uh, planificăm mai bine uh, cheltuielile și deci uh, putem să facem economii și la dobânzi. Mai mulți dintre dumneavoastră mi-au spus că doresc să primească cifre concrete. Și sunt de acord cu domnul Fernandez. Într-adevăr, avem nevoie de cifre concrete și mă ocup de asta în mod sistematic și verific acest lucru. Dacă știu, de exemplu, că rămâne uh, un excedent la un post, uh, atunci și am cifra concretă, uh, am un argument concret pe care pot să-l folosesc în negocierile viitoare, spunând că, iată, aici putem face economii. Dar trebuie să fiu uh, sigur și că nu generează probleme pentru cetățenii europeni. În 14 martie o să vă trimit uh, datele concrete. Am deja la dispoziție câteva date concrete în documentele mele, însă aș dori să fiu sigur că e vorba de uh, cifrele exacte. În orice caz, am o uh, cifră uh, cu uh, deci, o imensă la care vom putea face economii și nu e vorba despre o, o știre populistă. S-a vorbit și despre federalizare. Dar mm, toate aceste reprezentanțe sau oficii ale Uniunii Europene nu vor uh, figura în toate statele membre. În orice caz, uh, vom avea un al doilea schimb de vederi în 18 martie când vom aprofunda acest subiect. Aș dori încă o dată să mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere, mulțumesc pentru observații și pentru sugestii. Mă voi întâlni în continuare cu raportorii din umbră. În orice caz, eu îmi doresc să obținem un buget bun, un uh, buget realist, dar uh, pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că finanțăm tot ce trebuie uh, finanțat și nu trebuie să finanțăm proiecte inutile. Mulțumesc! Merci, Mulțumim, domnule raportor. Avem încredere în dumneavoastră. Suntem siguri că proiectul de buget al Parlamentului va fi cel mai bun proiect posibil și că veți fi foarte stricți și veți viza economiile, pentru că asta e comisia noastră, nu? Care se ocupă de buget și asta trebuie să facem. Să ne asigurăm că se fac sau sunt sugestii de reduceri, astfel încât să nu fim bănuiți că nu folosim în mod corespunzător fondurile publice. Nu percepem impozite, nici nu putem vota uh, nivelul impozitelor. Colegii din parlamentele naționale fac asta și tratatele garantează existența sau introducerea fondurilor necesare în bugetul european. Deci pe baza acestora acționăm noi. Și trebuie să ne asigurăm că suntem strict și corect cu utilizarea fondurilor publice. Acestea fiind spuse, încheiem această parte a discuției, mulțumind raportorului și raportorilor din umbră în ceea ce privește calendarul. 13 martie este Data limită, 13 martie, la orele 13, data limită pentru amendamentele la proiectul de raport al domnului Manca. 18 martie avem un al doilea schimb de opinii pentru a lua în considerare și pentru a discuta amendamentele care au fost prezentate. Pe 25 martie o să adoptăm proiectul domnului Manca după ce am discutat amendamentele și 27 sau 28 martie în plenară este data la care vom supune la vot proiectul de raport. Cool. Alors, on m'a dit que compte tenu de la, de la... Având în vedere faptul că e un termen foarte scurt, pentru că 13 martie e practic mâine, amendamentele o să fie în engleză. Și sigur că asta contravine lucrurilor pe care tocmai le-am auzit din partea colegului britanic. Bun, Acum avem un studiu care a fost cerut din partea comitetului sau comisiei tematice, ideea fiind să vedem dacă și în ce măsură principiul egalității de gen este respectat la executarea bugetului UE. Studiul despre care vom vorbi astăzi este o actualizarea unui studiu din 2015 care a fost realizat de un grup de autori, Bloom, Mayer și Sans, sub, sub conducerea doctorului Sandis. Este un studiu care face parte din planul de acțiune pe egalitatea de gen adoptat de Comisia Bugetară anul trecut Gardia Zabal și doamna Sulin sunt cei doi raportori pentru buget. O să-i dau cuvântul autorului invitat pentru a ne prezenta pe scurt concluziile studiului. Când spun pe scurt, uh, mă refer la un interval de 10 minute. Mulțumesc, mă numesc Cenz și sunt uh, autorul acestui studiu de la Universitatea din Liverpool. Am fost aici în 2015 pentru a prezenta studiile anterioare și sperăm că uh, veți constata că s-au înregistrat progrese în ceea ce privește bugetarea în funcție de gen în UE. Întâi de toate, contrar preconcepțiilor care există, alocarea în funcție de gen nu înseamnă că se alocă fonduri speciale pe chestiuni de gen. Înseamnă ca dimensiunea genului să fie introdusă în buget, pentru că femeile și bărbații sunt afectați de deciziile luate de cheltuieli um, și nevoile lor și așteptările lor sunt diferite. Bugetele sensibile la gen contribuie nu doar la egalitatea de gen, ci și la promovarea altor valori, cum ar fi răspunderea bugetară și democrație în general. Și de aceea organizații internaționale, inclusiv Națiunile Unite, au promovat uh, în mod hotărât bugetarea în funcție de gen de mult timp deja. Există o platformă ONU pentru acțiune care a fost creată în 95 și care recomanda tuturor membrilor să aibă o abordare de gen în stabilirea bugetului. Aceasta este o datorie, de altfel, în eforturile de uh, egalitate și mainstreaming a chestiunilor de gen. Prin urmare, nu cred că e nevoie să existe schimbări specifice de legislație pentru a introduce această datorie și în cazul uh, instituțiilor europene. În 2015 am analizat rolul legalității de gen în bugetele 2014-2015, precum și cadrul financiar multianual și concluziile cheie au fost că angajamentele UE față de aceste subiecte nu erau implementate consecvent și sistematic la implementarea politicilor și cheltuielilor din toate uh, titlurile bugetare și am recomandat o acțiune comună pentru cele trei instituții pentru a aborda chestiunea. În studiul actual am analizat posibilele îmbunătățiri ale situației de la, din 2015 încoace, din perspectiva bugetului anual UE și din perspectiva următorului CFM. Și asta această activitate de cercetare uh, a fost suplimentată și de discuții și dialoguri cu membrii unor directorate ale comisiei responsabile pentru domeniile de care ne-am ocupat. Există și o rezoluție a Parlamentului European pe acest subiect, după cum știți, nu trebuie să vă dau eu detalii. Uh, subiectul acesta legalității de gen însă a fost total trecut cu vederea în cadrul financiar multianual și e regretabil pentru că suntem departe de a fi ajuns la egalitatea de gen. În ceea ce privește reglementări care au fost adoptate pentru a reforma partea programului de cheltuieli în cadrul CFM, nici acolo nu există o abordare consecventă care să respecte și să accepte egalitatea de gen ca principiu orizontal. Am menționat acest lucru și în raportul anterior, de altfel. Regretabil în mod special este faptul că o tendință de succes uh, Dafne pentru a combate violența de gen uh, este acum comasată cu alte obiective de politici, adică va trebui să concureze cu alte obiective pentru a atrage finanțare. În general, n-am constatat să se fi înregistrat progrese, poate chiar deloc, de când am efectuat studiul în 2015 și egalitatea de gen în continuare nu este un principiu fundamental recunoscut constant în bugetul european. Un lucru ce ne-a șocat pe durata discuțiilor este că directoratele Comisiei nu au aceeași interpretare în ceea ce privește bugetarea de gen sau modul în care egalitatea de gen trebuie să fie implementată în general în activitățile lor. E o problemă de care trebuie să se ocupe. Am constatat și evoluții pozitive, AEG au fost foarte, au fost foarte ocupați, au publicat trei studii pentru a reuni sau a forma o metodologie pentru a pune bazele pe care UE să implementeze bugetarea de gen. Deci nu mai trebuie să discutăm dacă acest lucru e posibil în UE. Există informații, există suficienți experți pentru a sprijini orice acțiune în acest domeniu dacă se dovedește necesar. Rezoluția din 2017 a Parlamentului pe acest subiect și planul de acțiune 2018 pentru mainstreaming-ul de gen sunt promițătoare pentru că ne arată că există o coaliție între diferite comisii care se ocupă de acest lucru, nu doar Comisia pentru Femei uh, în Parlamentul European. Deci se promovează acest subiect în Parlamentul European. Având în vedere toate aceste aspecte pe care le-am identificat, avem aici niște recomandări cheie să se recunoască angajamentul față de egalitatea de gen în Uniunea Europeană la nivel macro, micro și mezo. Nivel macro reflectă politici economice generale, cum ar fi cea pentru Uniunea Monetară și Economică, semestrul european. Nivelul mezo este cadrul financiar multianual și nivelul micro este bugetul anual și cheltuieli uh, separate, europene, programe și politici individuale. Dacă egalitatea de gen este trecută cu vederea în politicile macro, este foarte dificil ca bugetele anuale europene să corecteze această scăpare la nivel macro. Equality should be embedded as a policy Egalitatea de gen trebuie să fie un obiectiv politic în toate aspectele bugetare ale Parlamentului European și toate proiectele europene finanțate din bugetul european ar trebui să treacă prin um, această evaluare de a, pentru a vedea dacă criteriul legalității între bărbați și femei este respectat. Ar trebui de asemenea să avem um, indicatori care să permită proiectarea, um, selecționarea proiectelor și evaluarea acestora. De asemenea, ar trebui să existe o mai bună monitorizare și implementare a bugetului în urma acțiunilor comune a celor trei instituții. Trebuie de asemenea să fie folosite toate platformele, inclusiv sesiunile plenare, ca să se vorbească în mod consistent despre eh, nevoia garantării egalității de gen în politica bugetară. Și acest lucru ar trebui să fie reflectat și de ehm, dezbaterile privind politica bugetară de la Comisia de Bugete și de la Comisia de Control Bugetar, pentru că atunci Comisia este prezentă și Parlamentul are ocazia să eh, tragă Comisia la răspundere și încurajez pe deputați uh, să nu ezite să um, apostrofeze Comisia pe tema egalității de gen în timpul dezbaterilor din plenară. Regulile procedurale uh, restrâng discuțiile, dar este deosebit de important să se țină cont de acest subiect nu doar la discuțiile de la comisie, ci și în plenară. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci, madame, pour euh, cette... Vă mulțumesc pentru această comunicare apropo de progresele reale, dar uh, modeste în acest domeniu. Dau cuvântul colegei Garzia, Garzia Tăbal Rubian. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să mulțumesc pentru toate informațiile din acest studiu. E adevărat că prezentarea acestui studiu uh, coincide cu ajunul Zilei Internaționale a Femeii, o zi de revendicări, o zi în care să ieși în stradă. Și adevărat că în ultimul an, um, în ultimii ani, mai bine zis, s-a constatat că din ce în ce mai multe femei și chiar și bărbați Uh, protestează pe stradă ca să uh, revendice um, drepturile femeilor și să sperăm că așa se va întâmpla și mâine. Când vedem rezultatele acestui studiu și cum, uh, în mod literal, foarte puține progrese, dacă nu deloc, deci ca să o citesc pe autoarea studiului, mă face să fiu foarte frustrată. Avem și mai multe motive ca mâine să uh, ieșim în stradă, femei și bărbați, să ne exprimăm această frustrare și anume că din 2015 până în prezent nu prea s-au făcut multe progrese în acest uh, sector. În ce privește politica de egalitate și politica mm, Uh, de prioritizare a egalității între uh, bărbați și femei au avut mult de suferit. De exemplu, dacă o comparăm cu politica de mediu, uh, iar din perspectiva bugetului, iarăși vedem ce prăpaste avem între politica de luptă împotriva schimbărilor climatice și politica de egalitate de gen. De aceea eu sunt destul de îngrijorată pentru că nu facem suficiente uh, progrese și chiar am ajuns într-un punct de blocaj total. Mi se pare interesant așadar uh, acest studiu pentru că el a fost actualizat. Scrie negru pe alb care sunt problemele cu care ne confruntăm și de multe ori cât suntem de incapabili noi în toate instituțiile să facem față acestor probleme. E foarte adevărat că din acest studiu se sare în ochi un lucru, că Institutul uh, Femeii a făcut multe um, studii arătând că nu e chiar atât de greu, nu e chiar atât de complicat ca să um, iei măsuri pentru a garanta egalitatea de gen. Ceea ce îmi dă de gândit, pentru că atunci când trebuie să aperi politica de gen și bugete care să se concentreze pe politica de gen și egalitatea de gen, deseori mi s-a răspuns, nu știm cum, e dificil, avem priorități mai importante, tot timpul câte o scuză, tot timpul se pare că uh, egalitatea între sexe și bugetele care au ca prioritate egalitatea de gen sunt uh, ruda săraca discuțiilor. Nu este adevărat trebuie neapărat să ne modificăm mentalitatea. Și nu am multe întrebări, mai degrabă pot să cer mai multe sugestii și mai multe recomandări din perspectiva Parlamentului European, să vedem ce putem să facem, ce instrumente putem să folosim pentru ca în următoarea legislatură să dăm un de acestei dezbateri și politica de gen să devină o politică transversală în adevăratul sens al cuvântului. E adevărat că s-au făcut totuși niște progrese și în cadrul financiar Comisia Europeană a scris că este o prioritate um, și și pentru Parlament. Poate să devină o prioritate, dar trebuie să vedem exact ce măsuri, ce instrumente concrete putem să folosim ca să ne atingem obiectivele. Pentru mine este și o lipsă de um, informare a femeilor și bărbaților deputați în acest parlament. Ei nu sunt pregătiți ca să se ocupe de aceste chestiuni. E clar că nu știm să mergem concret pe teren și să facem propuneri. Așadar, dacă autorii studiilor mai au niște sugestii concrete uh, pentru Parlamentul European, pentru că e adevărat că Parlamentul că studiul s-a concentrat pe ce s-a făcut sau nu s-a făcut uh, de către Comisia Europeană, dar e important să se formuleze sugestii și pentru Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Toma! Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să Uh, mulțumesc uh, autorilor studiului. Aceste elemente sunt deosebit de utile pentru că știți că acest Parlament a votat de mai multe ori uh, în rezoluțiile sale apropo de cadrul financiar multianual um, acest um, apel pentru verificarea bugetului prin prisma egalității între bărbați și femei. Și, așa cum a spus și um, antevorbitoare, avem suficiente mijloace de control, dar avem, în mod normal, și uh, posibilități de punere în aplicare. Trebuie să ne gândim uh, în ce am votat și uh, afirm acest lucru ca să dau niște uh, idei ce s-a votat în cadrul financiar plurianual stipulează că în momentul verificării la jumătatea mandatului trebuie să vedem dacă acest criteriu al egalității de gen în politica bugetară a fost respectat. Și rezultatul acestei verificări ne va permite um, o modificare, dacă aceasta este necesară. Deci putem verifica uh, viitoarele programe sau repartizarea bugetară pentru uh, programele viitoare. Deocamdată această teză poate să pară mai degrabă teoretică, e doar o listă de obiective. Uh, revizuirea la jumătatea mandatului este obligatorie și ar fi momentul cheie în care putem să obținem o reorientare și să facem o reverificare Însă trebuie să pregătim uh, instrumentele. Și cum spunea și Eder, deocamdată nu avem aceste instrumente. Nu Parlamentul are misiunea de a le defini, este misiunea Comisiei. Uh, trebuie să facă acest lucru în cadrul financiar multianual, deci Comisia trebuie să uh, le propună în momentul în care face această evaluare și să propună o reorientare Um, um, care să vizeze toate programele comisiei, pentru că nu este vorba doar despre revizuirea cadrului financiar multianual care va rezolva toate problemele. Bineînțeles că în prezent este foarte interesant și foarte important să avem uh, această primă evaluare. Dacă vrem pe viitor să fim eficienți și să nu ne mulțumim cu declarații pompoase, este indispensabil să beneficiem de aceste instrumente de punere în aplicare și de evaluare rapidă, pentru că nu putem de fiecare dată să facem o evaluare aprofundată, strategică, deci, cum spuneam, avem nevoie de instrumente de analiză, de evaluare rapidă, o evaluare care să fie constantă și apoi o reorientare a politicilor când este necesar. Vă mulțumesc, că acest subiect probabil va juca un rol central pe viitor. Deci să ne mișcăm cât mai repede ca să răspundem așteptărilor cetățenilor și cetățenilor. Nu mai sunt alte solicitări de intervenție. Atunci aș vrea să vă împărtășesc mirarea mea. Eu am uh, tot respectul pentru EDER și am încurajat inițiativa dumneai ei, dar cum pot să faci un buget care să țină cont de egalitatea între sexe? și aștept mult uh, de la rapoartele uh, succesive. Dar odată ce spunem că nu e egalitatea dintre bărbați și femei nu este suficient de bine ilustrată de buget, aș vrea, stimată doamnă, să ne faceți două sau trei recomandări concrete. Dacă dumneavoastră ar trebui să faceți bugetul, ce ați face ca să spuneți că se respectă egalitatea de gen? pentru că în fiecare an votăm uh, bugete, suntem vigilenți la egalitatea între bărbați și femei, dar la modul foarte concret. Când spuneți că nu există suficiente măsuri care să concretizeze acest principiu, ce formulări, ce propuneri concrete ar, ar trebui să includem în buget, după părerea dumneavoastră? Vă dau cuvântul. Vă mulțumesc pentru întrebări. Până la urmă toate se îndreaptă spre același punct. Vă doriți să vă spun ceva mai concret și să vă vorbesc despre instrumente și ceea ce Parlamentul sau instituțiile europene ar putea să facă în general pentru ca politica de gen să devină realitate. Sunt uh, întrebări importante. Vă mulțumesc frumos! Deși pare foarte complicat atunci când vorbim despre acest concept uh, în engleză gender budgeting, o bugetizare prin prisma egalității de gen, nu înseamnă decât că uh, vrem să avem o societate uh, unde bărbații și femeile se bucură de aceleași condiții. Uitați-vă și la experiența dumneavoastră personală avem diferite dificultăți, diferite limite uh, în viața noastră de zi cu zi, avem uh, fiecare propriul nivel de educație, accesul uh, la platformele politice, la mm, piața muncii, pot să multiplic aceste exemple. Începe cu conștientizarea existenței problemelor și apoi să facem ceva față de zi cu zi. Eu întotdeauna mă uit la dezbatere despre bugetul european și, și vă știu pe mulți dintre dumneavoastră de la aceste dezbateri. Uh, în <clears throat> dezbaterile precedente ați discutat foarte mult despre migrație, securitate și uh, Uniunea Politică și Monetară. Deci mă așteptam ca cineva să vorbească la un moment dat uh, despre egalitatea de gen, dar nu s-a întâmplat așa. gândiți-vă, sunt subiecte foarte nuanțate din punctul de vedere al uh, uh egalității între bărbați și, și femei. Austeritatea poli, uh, bugetară, economică, impactă, impactează mai mult femeile decât bărbații, numai pentru că își pierd locurile de muncă, ci și pentru că multe dintre ele lucrează în sectorul public și apoi, când e vorba despre uh, persoanele care uh, au grijă de copii, de persoanele mai în vârstă, de, de bolnavi, și aici, în majoritate, sunt femei. Femeile, practic, fac ture duble, atât la locul de muncă, cât și acasă. Deci, trebuie ca uh, dimensiunea de gen să facă parte din activitatea noastră de zi cu zi, ca instituții, ca organizații și așa mai departe. Uh, dar dacă vreți uh, un instrument mai specific, uh, IE a uh, pregătit un astfel de set de instrumente pentru a călăuzi instituțiile în ce privește abordarea bagată pe gen în bugetare, în activitatea lor de zi cu zi. E o sugestie generală, dar mm, o putem face mai tehnică și să o introducem în direct. De exemplu, puteți cere serviciilor comisiei să vină cu indicatori pe uh, criteriile de gen. Și statele membre uh, fac asta de foarte mult timp. În Austria, de exemplu, bugetarea de gen uh, e un principiu care este stipulat în Constituție, deci este recunoscut, consfințit prin Constituție. Deci avem toate aceste experiențe de pe urma cărora putem învăța. În alte țări, când se pregătește bugetul, autoritatea care prezintă bugetul trebuie să uh, prezinte și evaluarea de egalitate, deci cum bugetul va afecta diverse segmente ale societății, nu doar uh, bărbații și femeile. Deci, uh, iată, avem câteva experiențe pe care le putem folosi. Putem uh, cere Comisiei Europene, de exemplu, să pregătească indicatori pentru a vedea cum politicile pe care le propun uh, afectează activitatea bărbaților, al femeilor din perspectiva învățământului, a chestiunilor de migrație. Sunt exemple pe care deja le-am dat. Și în raport figurează și sugestii concrete, de exemplu, Uh, DAFNE, programul DAFNE, care nu mai beneficiază de uh, finanțare ca program individual. Și trebuie să se lupte acum cu alte programe, ceea ce reprezintă o probleme, nu numai pentru egalitatea de gen, ci, pentru, ci și pentru transparența bugetară în general. Deci, Uh, atunci când faci programe specifice în funcție de gen cu obiective uh, specifice și așa mai departe, trebuie să ții cont uh, de faptul că femeile vor avea pierdut, de pierdut de pe urma acestor măsuri. Deci putem lua măsuri, unele mai tehnice, unele mai puțin tehnice, dar ideea generală este să avem o conștientizare pe criteriile de gen în abordarea noastră activităților noastre. Vă mulțumesc! Domnul uh, Șolte s-a cerut cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Să nu uităm că 8 martie a devenit o zi a protestelor. Uh, nu știu cum se întâmplă lucrurile în țara dumneavoastră, dar în Polonia E o zi în care ne exprimăm uh, iubirea și aprecierea pentru femei. Le spunem că le iubim și că le apreciem. Uh, poate că nu peste tot în uh, Europa, ziua de 8 martie devine o zi a protestelor. Eu nu mă pricep la <laughs> chestiunile comuniste și așa mai departe, dar cred că dacă obligi toate femeile să uh, se substituie bărbaților, să îndeplinească bărbaților și apoi obligi bărbații să facă ce fac femeile, nu are nimeni de câștigat. Aș prefera mai degrabă situații în care femeile să rămână femei și bărbații bărbați. Nu, uh, femeile sunt uh, fericite ca femei. Uh, și multe nu vor să devină bărbați, deci nu obligați uh, oamenii să schimbe rolurile. Uh, deci, dacă vor să schimbe sexul, e dreptul lor, dar nu obligați femeile care sunt fericite că sunt femei să devină bărbați acum. Chers nous allons pas, pas Stimate coleg, nu o să prelungim această dezbatere. Domnul Zoltec uh, și-a prezentat uh, poziția personală. Doamna Gardia Zabal? Sí, președinte. Domnule președinte, nu știu de unde să încep, dar este clar că domnul Zoltec uh, nu a vorbit prea des cu asociațiile de femei. În niciun caz, o femeie nu vrea să înlocuiască munca unui bărbat sau un bărbat munca unei femei, pentru că nu există munca bărbaților și munca femeilor. Este primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem când vorbim despre egalitatea de gen. Vorbim despre egalitatea de oportunități pentru femei și bărbați, că fiecare să fie liber să hotărască ce dorește să facă, uh, ce dorește să-și fac, să facă în viață și cât timp dorim să consacrăm muncii, familiei și uh, prietenilor. Este una dintre revendicări și, într-adevăr, în țara mea, pe 8 martie, se iese în stradă și, din fericire, de fiecare dată ai din ce în ce mai mult multe femei și din ce în ce mai mulți bărbați. Anul trecut a fost uh, um, o zi cu demonstrații record și uh, în foarte multe orașe și de mult timp nu se mai întâmplase ca atât de mulți oameni să iasă în stradă pentru a apăra niște idei pozitive. Uh, cred că nu mai văzusem o asemenea participare la un protest din 2004 când lumea a ieșit în stradă din cauza atentatelor teroriste. Oricum ar fi, eu aș recomanda domnului Zoltex să uh, aibă mai multe legături cu asociațiile de femei și să înțeleagă mai bine care sunt revendicările acestora, pentru că nu este o luptă între bărbați și femei, nici a femeilor împotriva bărbaților, este o luptă în comun pentru ca uh, cu toții să avem aceleași drepturi și aceleași oportunități. Madame Mulțumesc, doamna Cresle. Eu sunt președinta Uniunii Femeilor în uh, regiunea mea. Avem 14.000 uh, de femei în asociația mea și aș dori uh, să îi prezint domnului Zoltes tema mai îndeaproape. Trebuie să ne asigurăm că știți că uh, trebuie să ne asigurăm că bărbații uh, trăiesc la fel de mult ca femeile, că nu mor mai repede, că știți că uh, bărbații tineri au uh, o predispoziție mult mai mare la accidente uh, cardiovasculare. Deci trebuie să ne gândim nu numai uh, la uh, femei din perspectiva femeilor, ci și la bărbați din perspectiva femeilor. Uh, deci uh, e foarte important să înțelegem că sunt niște probleme și spun acest lucru cu multă sinceritate pentru că femeile nu vor să îmbătrânească singure. Asta doream să spun. Merci, merci. Mulțumim, doamna Toma, acum. Pe scurt, dacă se poate. Domnul Viotiu ajută. Da, e o catastrofă toate documentele au căzut pe șo, dar foarte pe scurt, domnule președinte. Ce voiam eu să spun? Cele două antevorbitoare au spus foarte bine. Problema o reprezintă egalitatea. Nu dă, luăm de la unii ca să dăm altora. Eu sunt foarte feministă. Nu știu dacă vi se pare că uh, am luat atributele unui bărbat, eu nu cred. Dar în orice caz, domnule Joltes, o să fiu mâine la Varșovia pentru a manifesta cu uh, mișcarea feministă din Polonia. Probabil că nu veți fi acolo. E păcat pentru că problema egalității între femei și bărbați uh, sau între bărbați și femei nu e o problemă pentru femei, ci pentru întreaga societate și pentru omenire în general. Mulțumim! Avem uh, și o comunicare Doamnă, uh, v-am uh, fi recunoscător dacă ne-ați putea da recomandări mai concrete, pentru că trebuie să vă spun că mm, cumva nu m-ați satisfăcut uh, pe deplin. Ce înseamnă un buget care îndeplinește această solicitare de egalitate între bărbați și femei? nu am impresia că în activitatea noastră uh, o îndeplinim uh, pe deplin. Clar că e loc de mai bine. Vom uh, vota la plenară candidații pentru posturi importante. Economistul șef al Băncii Centrale Europene, de exemplu, unul din membrii Comitetului de Rezoluție, bancară. De asemenea, vom vota și persoana pentru președintele Autorității Bancare Europene. Deci, și dacă am înțeles, pe lista candidaților nu figurează decât bărbați. Deci, poate că ar trebui să reamintim Consiliului că trebuie să pregătească, să întocmească uh, liste scurte cu un număr uh, egal de bărbați și de uh, femei. Să avem totuși o viziune mai globală, pentru că Uh, mergem așa uh, pași uh, cu pași mici și acesta este rezultatul. Deci mai mulți bărbați ocupă posturi importante în societatea noastră. Probabil că va exista un raport de actualizare și deci aș dori dacă se poate să ne propuneți un măs- măsuri concrete. Ce înseamnă un buget care respectă egalitatea între bărbați și femei? Aș dori acum să dau cuvântul președintelui acestei comisii pentru a vă prezenta măsurile de urgență care vor trebui uh, adoptate în contextul retragerii Regatului unii din Uniune. În calitate de raportor, dragi colegi, aș dori să vă reamintesc că comisarul Oettinger a prezentat propunerea comisiei cu ocazia ședinței din 7 februarie. Comisia a transmis uh, răspunsuri înscris întrebărilor, la întrebările Consiliului și pe care le-a trimis și uh, Comisiei de Bugete. Aș dori să vă explic că eu sunt pentru a acorda uh, avizul conform proiectului de regulament, pentru că este în interesul nostru al tuturor să oprim în mod brutal uh, uh programele Uniunii Europene, ceea ce este și în interesul Regatului Unit și în interesul beneficiarilor Uh, care au sediul în uh, Regatul Unit. Aș dori ca Parlamentul Britanic să voteze în sfârșit acordul de retragere uh, și mi-aș dori, deci, ca proiectul de regulament să nu mai fie pertinent Vom vedea ce se întâmplă câteva zile, dar nu știm dacă această dorință mea se va concretiza. În orice caz, trebuie să ne pregătim pentru orice eventualitate. În ceea ce privește calendarul, votul la comisie va avea loc uh, doar dacă Parlamentul European va primi cererea oficială din partea Consiliului. Nu s-a întâmplat încă uh, până acum acest lucru. D- da, și asta nu se va întâmpla dacă Parlamentul Britanic nu va vota acordul de retragere. Pentru că procedura va lua sfârșit dacă, în schimb, Parlamentul Britanic hotărăște să ceară o prelungire a perioadei prevăzute la articolul 50 din tratat, va fi poate vorba doar de o prelungire de scurtă durată, și dacă se dă curs de către Consiliul acestei solicitări, atunci sesizarea nu va fi uh, comunicată probabil decât în iunie. Și deci următorul mandat al Parlamentului va lua o decizie finală. Aș dori să dau cuvântul coordonatorilor din partea grupurilor politice, timp de două minute fiecare, și tuturor colegilor care vor dori să ia cuvântul. Și începem, dacă dorește, cu domnul Fernandes. Doriți să ne prezentați poziția dumneavoastră? Se pare că e rezervat. Doamna Gatia Zabal, dacă dorește să preia ștafeta? Domnul Fernandez, cred că e de acord cu mine că suntem de acord cu propunerea dumneavoastră. Deocamdată nu putem spune că nu știm ce se va întâmpla. Consiliul nu ne-a informat în legătură cu propunerea sa. Și deci, eu sunt clar animată de uh, intențiile cele mai nobile pentru a uh, acționa în interesul Uniunii Europene. Nu cred că mai putem adăuga însă ceva. Dar în orice caz, încrederea și sprijinul manifestate față de raportor îl impresionează de-a dreptul. și sper că la fi, va fi la fel și pentru raportul privind zona euro. Deci vom încheia acest punct. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 11 martie, la ora 16, iar cei care doresc ca Parlamentul să nu uh, dea avizul conform, nu trebuie să depună un amendament Uh, va trebui doar să voteze împotriva proiectului de rezoluție. Trecem acum la proiect, următoarele proiecte pilot și acțiuni pregătitoare. Aș dori să dau cuvântul lui Daniele Vioti, raportor pentru bugetul 2019 și apoi Monica Holmeier, raportor pentru bugetul 2020. Domnul Vioti, aveți cuvântul. Grazie. Durante la... Vă mulțumesc. În timpul procedurii bugetare pentru anul 2019, 344 de amendamente au fost propuse pentru a introduce acțiuni pilot și eh, proiecte pilot și acțiuni pregătitoare, ceea ce dovedește în ce măsură pentru deputați eh, proiectele pilot și acțiunile pregătitoare joacă un rol fundamental, pentru că eh, vreau să amintesc tuturor colegilor că se pot experimenta noi politici prin acest mijloc și se pot uh, finanța noi programe și noi activități din bugetul european pentru a răspunde noilor provocări. Proiectul um, de buget din 2018, adoptat pentru anul 2019, uh, a um, ajuns la un amendament de compromis în care 75 de proiecte pilot au fost uh, alese pentru a fi sprijinite. În total, pentru proiectele pilot au fost bugetizate în 2019 40 de milioane de euro ceea ce este plafonul maxim stabilit de regulamentul financiar, iar în ceea ce privește acțiunile pregătitoare, au fost bugetizați 74,9 milioane de euro pentru acțiunile prezentate de Parlament, din, la care se adaugă 25 de milioane de euro pentru acțiunile în domeniul cercetării și în domeniul apărării, proiecte care încă sunt în curs de desfășurare, ajungându-se astfel la pragul de 100 de milioane de euro din regulamentul financiar. În uh, evaluarea intermediară a proiectelor pilot și acțiunilor pregătitoare din bugetul 2019, pe care le discutăm astăzi, Comisia ne înștiințează că două proiecte pilot și acțiuni pregătitoare vor fi acoperite cu temel juridic din um, <clears throat> bugetul um, actual. Este vorba despre carbon farming și uh, uh, reconstrucții sustenabile. În plus, uh, Space Traffic Management este un proiect care deja a fost, um, pentru care deja a fost încheiată finanțarea și, de asemenea, un, o acțiune pregătitoare în ceea ce privește reorganizările asociațiilor în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule Merci. Mulțumesc. Iată, ne lămuriți uh, privind uh, proiectele pilot și acțiunile pregătitoare 2019, doamna Holmaier, pentru 2020. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, avem uh, documentul uh, de lucru, l-am finalizat împreună cu Daniele pentru proiectele pilot și acțiunile pregătitoare pentru anul 2020, procedura 2020. Există două termene pentru propunerile în acest domen. Runda, und, uh, runda 1 are ca termen 8 aprilie ora 12 și a doua rundă 11 iulie deci avem uh, două runde pentru că totul depinde de uh, alegeri, pentru că din iulie colegii vor avea posibilitatea și chiar vor trebui, dacă vor vrea, să facă propuneri uh, suplimentare și deci, uh, deci dacă nu se întâmplă nimic, totuși trebuie să respectăm această procedură, de să dăm posibilitatea să se exprime. Deci, membrii Parlamentului actual vor putea să participe doar în prima rundă și deputații aleși după alegeri vor putea să se exprime în a doua rundă. Nu ar fi bine dacă uh, colegii realeși uh, Uh, să participe la a doua uh, rundă. Deci, uh, să, dacă în prima rundă se contestă propunerile lor, să o reintroducă în a doua rundă. Deci, vă recomand să participați doar într-o rundă și să nu propuneți aceleași proiect sub un alt nume în a doua rundă. Deci, îi rog pe colegi să pregătească bine propunerile, pentru că, având în vedere uh, Uh, numărul foarte mare de uh, proiecte pilot, uh, pilot și acțiuni pregătitoare s-ar putea să fim copleșiți. Deci, îi rog pe colegii din mandatul actual să pregătească proiectele până în 8 aprilie și să se gândească dacă vor să introducă un proiect pilot sau acțiune pregătitoare. Apoi, având în vedere uh, regulile pentru depunerea de amendamente, uh, Uh, doar uh, reprezentanții Comisiei uh, de Bugete vor putea face proiecte de amendamente. Ceilalți colegi pot transmite sugestii, ca și în alte cazuri, dar trebuie să se adreseze unui membru cu drepturi de pline sau supleantului pentru că e foarte important uh, ca membrii Comisiei de Bugete să știe ce le rezervă viitorul, să avem așa o viziune de ansamblu. Din raportul lui uh, Daniele și al lui uh, Siegfried uh, ne-am dat seama, am avut uh, câteva experiențe că câteodată au venit amendamente care n-au nimic de a face cu activitatea Comisiei de Bugete și e greu să le abordăm pe acestea și de aceea, deci, uh, de comun acord cu antecesorii mei, am convenit această regulă. Uh, trebuie uh, să nu se, uh, să se respecte această uh, procedură. Deci, uh, o propunere poate să fie introdusă dar o singură dată, nu de mai multe ori, și propunerile, dacă se poate, uh, să fie transmise în engleză sau într-o uh, altă limbă, uh, precum germana sau franceza pentru că astfel Comisia poate va putea să reacționeze în timp util uh, și în mod adecvat, pentru că dacă nu știți că intervine și uh, întârzierea legată de traducere și ne, va, ne dorim să respectăm uh, termenele de această dată. Deci, uh, dacă se poate să transmiteți uh, documentele în aceste limbi, știu că nu e pe placul tuturor, dar trebuie să evităm timpul suplimentar necesar traducerii. Deci e o recomandare. Uh, propunerile uh, vor fi, vor fi propuse prin formularul respectiv care este disponibil pe site-ul e-comitii pe care vă rog să-l folosiți și uh, anul trecut Uh, am uh, uh, folosit și procedura împărțirii pe categoria A sau B, respectiv dacă vrem să se acorde prioritate unor proiecte și nu altora, atunci bineînțeles că va trebui să reluăm propunerile, să revedem am pus accentul uh, în domeniul uh, uh, învățării, cercetării, al competitivității, apoi, de asemenea, un alt domeniu important, securitatea și securitanța, apoi politica de vecinătate. Deci, totul se reflectă prioritățile pe care le-am menționat în liniile noastre directoare. Toate propunerile care vor fi verificate în uh, aprilie vor trebui să fie rediscutate uh, în august și septembrie, deci trebuie să reintroduse din nou prin amendamente, să nu uitați acest lucru, uh, pentru că dacă, ca să evităm dificultățile. Domnule președinte, Uh, voi prezenta încă o dată regulamentul în acest an și dacă aveți reacții, eu le aștept cu mare nerăbdare. Mulțumim! Deci, mesajul pe care îl transmiteți uh, colegilor din Comisia de Bugete este foarte clar. Proiectele trebuie să fie depuse înainte de data de 8 aprilie și luna iulie nu poate să fie folosită ca o sesiune pentru corigențe. Nu, luna iulie va fi folosită pentru uh, de către cei care vor uh, fi membrii noului parlament uh, ales după alegeri. Acum, raportorii din umbră au cuvântul. Quels sont les fictifs qui souhaitent prendre la parole? Care sunt raportorii care doresc să intervină? Et donc, euh, que ceux de nos collègues qui souhaitent... Cine sunt colegii care doresc să intervină? Vă rog, dacă vreți să vă semnalați intenția de a interveni. domnul Joti și doamna Holmeier, raportorii noștri generali, și evident au transmis niște mesaje extraordinar de clare. Domnul Urel? Poate ne puteți prezenta punctul de vedere al Comisiei. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Întâi de toate mulțumim domnului Vioti și doamnei Holmeier pentru prezentarea raportului, prezentare cu care suntem întru totul de acord. Conținutul raportului interimar al comisiei prezentat de domnul Vioti ne arată că procedurile existente funcționează foarte bine. Marea majoritate a proiectelor pilot și acțiunilor pregătitoare selectate și votate în buget sunt implementate așa cum am uh, stabilit. Și cred că, într-o mare măsură, acest lucru se datorează activității preliminare și anume o evaluare a comisiei urmată de activitatea raportorului general care uh, analizează foarte atent această evaluare, au avut un rol de jucat și au dus la acest uh, nivel foarte bun de punere în aplicare. Asta în primul rând. În al doilea rând, anul acesta există o situație mai neobișnuită și anume că vom avea o a doua rundă de evaluări solicitată de comisie pe durata verii. Vă garantez că vom face tot ce ne stă în putere să ne ocupăm cât mai repede și mai eficient posibil de asta. Probabil veți înțelege că este vorba de perioada de vară, deci nu o să fie așa ușor să găsim tot timpul pe cineva în birouri, dar vă puteți baza pe colaborarea totală a comisiei pentru a vă prezenta cât mai repede posibil evaluarea. Și sigur, cu cât primim mai repede noile propuneri, a doua rundă de propuneri de la Parlament, cu atât o să avem mai mult timp la dispoziție pentru a lucra pe aceste subiecte. Prin urmare, fără îndoială că vom avea o colaborare minunată cu doamna Holmeier, așa cum s-a întâmplat și cu domnul Vioti anul trecut. Colaborare pe care de altfel o și așteptăm cu plăcere. Mulțumesc! Și, Rel. Mulțumesc, domnule Rel. Iată că am încheiat discuțiile pe dosarele dinaintea sesiunii de vot, care este prevăzută pentru orele 12. Deci ne suspendăm uh, discuțiile până când ajungem la ora respectivă, astfel încât colegii care poate încă n-au ajuns să ni se alăture. Suspendăm reuniunea. Chers collègues, la séance est... Dragi colegi, haideți să reluăm, să relansăm reuniunea. Supunem votului propuneri de compromis și amendamente referitoare la orientările de proiect de raport pregătite de doamna Holmeier ca raportor general pentru bugetul 2020. Începem printr-un test, testăm sistemul de vot, deci vă rugăm introduceți cartelele în mașina de vot. Am deschis votul. Bun, s-a deschis votul. Cine dintre dumneavoastră n-a votat? Bun, am închis votul. Test. Amendement de compromis numărul 1. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 13. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Ă, abțineri. Se respinge. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm cu vot electronic a doua parte a amendamentului 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins cu 18 la 14. Amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm cu vot electronic, s-a deschis votul. Scutai Clu. S-a închis votul. Respins de 19, cu 19 voturi la 11. Amendamentul 8. pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49 cu un amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 12 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 61. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 66. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 71. Cu vot pe părți, prima parte. Nu, pardon, prima parte a fost deja acoperită, a doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins. Amendamentul 73 cu vot pe partea a doua. Deci votăm partea a doua de la 73. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 79. Două părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm cu vot electronic pe prima parte la 79. S-a închis votul. Vot pe părți. S-a votat împotriva, deci se respinge. Și următorul la fel. A fost respins. Amendamentul de compromis 15 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 87 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Verificăm cu vot electronic. 87. S-a închis votul. Respins cu 17 la 15. Amendamentul 88 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins. Amendamentul 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 99 cu două voturi. Prima parte a 99. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm cu vot electronic prima parte 99. S-a închis votul. Se adoptă cu 17 la 16. A doua parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm cu vot electronic a doua parte a 99. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 17 la 16. Amendamentul 101. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 103, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 104, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 105, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 e caduc. Amendamentul 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 114, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm cu vot electronic. Amendamentul 2 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 17 la 16. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm cu vot electronic. Amendamentul 3. S-a închis votul. Respins cu 19 la 14. Amendamentul 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Textul în întregime. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Dacă toată lumea a votat, se adoptă cu 24 la 7 și 2 abțineri. Felicitări raportorului general. Are cuvântul acum raportorul general pentru bugetul 2019, Daniele Vioti, pentru a vorbi despre transferuri din secțiunea 3 a bugetului. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Avem trei cereri de returnări. 2. 2019, 80 de milioane angajamente din rezerva pentru ajutoare de urgență, 64 de milioane plăți IPA Turcia pentru a face față foamei și, și insecurității alimentare din Yemen, unde 7 milioane de persoane, adică un sfert din populație, trăiesc o situație îngrozitoare cu lipsuri alimentare datorită unei situații ce riscă să se înrăutățească, deci sugerez să votăm pentru. A doua cerere, 3 din 2019, 50 de milioane de euro angajamente din rezerva pentru urgență, 40 de milioane plăți IPA Turcia, asistență pentru populația afectată în Venezuela și țările limitrofe, unde lucrurile se înrăutățesc dramatic. 4 2019, 30 de milioane, aceeași sursă, 24 de milioane plăți IPA Turcia pentru a face față foametei și insecuritatea alimentară în sudul Sudanului, care afectează 7 milioane de persoane pentru refugiații din sudul Sudanului, în Sudan și Etiopia. Mulțumesc! Merci, monsieur le Mulțumim, domnule raportor general. Și acum supunem la vot propunerile cu vot electronic. Domnul Urel, vreți să ne dați câteva detalii suplimentare, poate? Nu neapărat, domnule președinte, domnul raportor a prezentat foarte clar lucrurile și mulțumesc de altfel pentru recomandarea de a vota pentru aceste trei propuneri, care uh, o să ofere o consolidare mult necesară uh, sumelor care au fost votate când s-a votat bugetul pentru aceste trei situații majore de criză. Mulțumesc! Mulțumim! Trecem acum la votul electronic 02. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi și pentru și o abținere. Votăm acum 03. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi pentru și o abținere. 04 acum, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 24 de voturi pentru și o abținere. Domnul raportor general, domnule raportor general, există și modificări în ceea ce privește situația la nivelul comisiei. Da, domnule președinte, Comisia intenționează să folosească articolul 53 din regulamentul financiar pentru a stabili, transforma 130 de posturi AST în posturi ESC în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice și 16 posturi AST în posturi SC în ceea ce privește cercetarea și cooperarea directă în aceste organigrame. Folosirea acestui gen de personal contractat va duce la economii și va asigura o accelerare a procesului în 2019. Sunt îndeplinite condițiile din articolul 53 din regulamentul financiar în ceea ce privește posturile AD 16, 15 și 14. Aici sunt sub 10% din posturile autorizate pe organigramă. Volumul creditelor personale, care reprezintă un întreg an financiar, este astfel redus. Limit limitul numărului total de posturi uh, din uh, organigramă nu e depășit și, dacă îmi permiteți, domnule președinte, am putea întreba de ce comisia ajunge la o schimbare așa de importantă acum și oare nu e posibil să se facă asta în scrisoarea rectificativă, cum s-a întâmplat anul trecut cu al doilea proiect bugetar, de exemplu. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Domnul Iurel poate să răspundă la întrebarea raportorului general. De ce modificări atât de importante sunt propuse câteva săptămâni după votul bugetului. Yes, thank you, Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru această întrebare raportorului. Este de înțeles. E o problemă de organizare. Am fost înștiințați uh, după ce s-a votat bugetul, că era nevoie de această modificare. Este motivul pentru care a trebuit să respectăm procedura din articolul 53 din regulamentul financiar. Am notat însă comentariile raportorului că ar fi fost mai adecvat ca pe viitor, uh, ar fi mai adecvat ca pe viitor să um, includem această modificare în scrisoarea rectificativă deci, uh, stimate coleg, este un moment istoric, uh, niciodată nu se va mai întâmpla. Dacă nu sunt obiecții, dorea cineva să ia cuvântul? Nu. Dacă nu sunt obiecții, consider că această modificare a fost adoptată. Domnul Rubic nu are propuneri de transfer uh, de comentat, nici pentru politica imobiliară. Aici se încheie așadar sesiunea de vot. Acum începe ședința în camera și rog pe toate persoanele care nu pot să asiste să părăsească sala, mulțumindu-le pentru prezență și urându-le un sfârșit de săptămână plăcut.